legătură cu schimbările climatice și eficiența uh, energetică uh, trebuie să primeze eficiența. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Calanan. Dragi colegi, dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea astăzi la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul Cancian, drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul doresc uh, să urez bun venit doamnei Gări și domnului comisar Calas. Și are cuvântul acum domnul Cancian, patru minute. Prego, senor. Vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, negocierile de care, pe care le-am condus în primul an singur și apoi în conciliere pentru că doresc să aduc aminte că aceasta a fost prima conciliere după adoptarea tratatului de la Lisabona, alături de vice, doamna vicepreședinte Crața, uh, și cu ajutorul vicepreședintelui uh, Comisiei Tran, Brian Simpson. Uh, um, deci aceste negocieri au fost mai dificile decât s-a prevăzut. Cu acest regulament și cei 70 de milioane de pasageri uh, um, care călătoresc cu autocarul în Europa vor putea beneficia de compensații care astăzi sunt foarte mici sau aproape inexistente în comparație cu alte modalități de transport. Um, condițiile pe care le-am pus în negocierile cu cele trei președinții acest dosar uh, au fost următoarele uh, să avem un regulament care să apere accesul fără discriminări la uh, transportul cu autocarul, să se țină cont de caracteristicile sectorului care, uh, în care participă și întreprinderi mici și mijlocii care nu trebuie să um, uh, sufere de pe urma birocrației suplimentare faptul că sectorul uh, transportului cu autocarul se află într-o uh, poziție anormală printre celelalte tipuri de transporturi care oferă condiții minime de calitate. Condițiile de rigiditate din Consiliu și drepturile persoanelor cu mobilitate scăzută. Uh, regulamentul trebuia să țină cont de nevoile unei populații din ce în ce mai în vârstă, pentru care transporturile publice vor reprezenta o resursă indispensabilă în următoarele decenii. Textul pe care îl votăm astăzi este rezultatul unui compromis dificil de atins, care ne satisface având în vedere calea pe care au luat negocierile. Au existat probleme mai ales în definirea uh, domeniului de aplicare al textului. Domnul președinte îl uh, întrerupe pe uh, vorbitor pentru că este prea rapid și nu poate fi interpretat. Principalele probleme au apărut în definirea domeniului de aplicare al textului. Regulamentul uh, se aplică tuturor serviciilor regionale, naționale sau transfrontaliere care depăsesc distanța de 250 de kilometri. Și există o listă de drepturi fundamentale care trebuie asigurate uh, dincolo de această limită. E vorba de dreptul la a fi transportat, dreptul la informare, deci la informații, la formare și la responsabilitate. Regulamentul pentru peste 250 de kilometri uh, prevede asistență în caz de accidente, drepturile pasagerilor în cazul în care uh, se registrează întârzieri sau anulări, drepturile persoanelor cu accesibilitate sau mobilitate redusă. De asemenea, uh, Trebuie să existe un mecanism de uh, gestionare a plângerilor care este prevăzut de regulament. Timpul necesar pentru a, a da un răspuns definitiv nu trebuie să fie uh, mai lung de trei luni de la primirea plângerii. În fine, fiecare stat membru trebuie să desemneze un uh, uh, organism existent sau nou care să fie responsabil de aplicarea acestui regulament. Statele membre uh, vor putea beneficia de o derogare de patru ani, um, perioadă care mai poate fi înnoită o dată, dacă informează motivele pentru care doresc acest lucru um, Comisiei Europene. Ideea este să existe un bilet unic în viitor pentru toate modalitățile de transport și un organism uh, național unic pentru toate tipurile de transport, pentru drepturile pasagerilor. Textul final trebuie să fie considerat un text de compromis satisfăcător și echilibrat. Rezultatul procedurii de conciliere trebuie să fie considerat un succes pentru Parlament. Mulțumesc! Senior... Mulțumim domnului Cancian. Are cuvântul acum doamna Gări în numele Consiliului. Vă rog! Mulțumesc, uh, domnule președinte. Stimați membri, este o mare plăcere pentru mine să iau parte la această dezbatere privind uh, drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul. Este un moment foarte important, ținând cont că discuțiile noastre au se vor încheia după 2 ani de dezbateri. În primul rând, în numele Consiliului, aș dori să mulțumesc și să-mi exprim aprecierea față de Parlamentul European pentru cooperarea cu el și pentru spiritul de compromis de care a dat dovadă, astfel încât să se ajungă la un acord la Consiliul de Conciliere în ceea ce privește drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul, mai ales în ceea ce privește persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă. Discuțiile între cele trei instituții nu au fost uh, facile însă au fost mereu constructive și au fost uh, bazate pe un spirit de compromis. Astfel, uh, la Consiliul de Conciliere s-a ajuns la un acord care sperăm că va fi adoptat astăzi, pentru că este un compromis care s-a luat la nivelul grupurilor parlamentare. De aceea aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în activitatea uh, pe marginea acestei legislații. Doresc să-i mulțumesc domnei Țagaropolu, președinta uh, uh, Comisiei ITRE, domnului Cancian și tuturor raportorilor din umbră. Cu toții, împreună, au contribuit la acest rezultat pozitiv. Vreau să-i mulțumesc și domnului comisar Calas și echipei sale și celor de la Secretariatul Parlamentului și Consiliului care împreună au reușit să pună lucrurile în mișcare. În ultimul rând vreau să-mi exprim aprecierea pentru uh, activitatea foarte bună a președinției care ne-a asigurat sprijinul pentru a se ajunge la acest acord în Consiliul de Conciliere. Textul comun, care este un rezultat al concilierii, este un text echilibrat uh, în domeniul drepturilor pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și încearcă să echilibreze interesele călătorilor cu cele ale transportatorilor. Din punctul de vedere al Consiliului, principalul obiectiv al regulamentului sunt drepturile care au fost uh, garantate călătorilor atunci când distanța parcursă este egală sau mai mare de 250 de kilometri. De asemenea, uh, noile reguli se concentrează în particular uh, asupra persoanelor cu dizabilități și cu mobilitate redusă. În discuțiile care au fost duse între cele trei instituții, am reușit să ajungem la soluții acceptabile reciproc în ceea ce privește multe aspecte dificile, cum ar fi domeniul de aplicabilitate, drepturile pasagerilor în cazul anulării sau întârzierii curselor, compensațiile și despăgubirile dacă se întâmplă accidente, prevederile uh, care să faciliteze tranziția către noile prevederi și drepturile persoanelor cu dizabilități și ale persoanelor cu mobilitate redusă. Domnule președinte, domnule comisar, stimați membri, după cum bine știți, Consiliul a aprobat textul comun uh, la ședința sa din 23 uh, ianuarie. Textul va fi votat mâine. Publicarea sa în monitorul oficial al Uniunii Europene um, se aștepta a fi făcută în martie. În final, doresc să îi vă felicit pe domnul Cancian pentru activitatea sa foarte bună. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Gheori. Domnul Calas are acum cuvântul din partea comisiei. Domnule președinte, domnule raportor, domnule Cancian, doamnă Gheori, reprezentantă din partea Consiliului, Doamnelor și domnilor, propunerea legislativă în ceea ce privește drepturile călătorilor, um, pasagerilor care călătoresc autobuzul și autocare, autocarul pe care o discutăm astăzi, reprezintă rezultatul unui proces de conciliere, unor negocieri îndelungate, o negocieri care au avut loc încă din luna noiembrie și care ne-au permis să ajungem la un compromis după aproape 2 ani de, mai mult de 2 ani de negocieri și vă doresc să vă adresez mulțumiri din suflet pentru faptul că acest lucru a putut fi realizat. Mulțumiri doamnei Crața pentru modul în care a condus aceste negocieri, domnului Simpson, domnului Cancian în calitate de raportor și, de asemenea, trebuie să menționăm aici și președinția belgiană. Sunt recunoscător Parlamentului pentru faptul că întotdeauna a dorit să existe un nivel de protecție pentru pasageri foarte ridicat. Și după rezultatul obținut pe 31 ianuarie, vă invit deci să adoptați acest regulament în mod formal. Propunerea în ceea ce privește drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul este acum încheiată și completează astfel protecția călătorilor pe ansamblu și sper că uh, acești pasageri vor beneficia de același nivel de protecție și aceeași calitate ca și ceilalți pasageri care călătoresc cu alte moduri de transport. Există o serie de drepturi care sunt astfel garantate tuturor acestor pasageri. Bineînțeles, așa cum a spus și domnul Cancian deja, au existat câteva puncte dificile care au putut fi rezolvate într-un ultim moment uh, al negocierilor și, bineînțeles, uh, E vorba, spre exemplu, de acea limită de 250 de kilometri. Știm că uh, cei care călătoresc mai local trebuie să fie de asemenea și ei protejați. Textul conține prevederi uh, Uh, care, bineînțeles, uh, vor costa mult pentru operatori în momentul în care acestea vor fi implementate. Însă, după părerea mea, acest text reprezintă totuși un compromis foarte bun. Nu trebuie să uităm că număr, există un număr de uh, drepturi de bază care sunt garantate tuturor, mai ales celor care sunt uh, pasagerii cei mai vulnerabili, cei cu handicap și costurile pentru industrie sunt astfel menținute la un nivel minim. Per ansamblu, textul de compromis reprezintă un progres real pentru pasagerii, cetățenii care călătoresc cu autocarul și autobuzul. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc domnule comisar și acum o, oratorii din partea grupurilor politice. Începem cu domnul Groș din partea PPE. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, doamnă ministru, dragi colegi, vă mulțumesc tuturor pentru tot ceea ce ați făcut. Mai, mulțumesc mai întâi colegului Cancean pentru că acest dosar nu a fost ușor și totuși s-a ajuns la un uh, rezultat pozitiv. Ca de obicei, există avantaje și dezavantaje, uh, depinde cum privim lucrurile, uh, dacă privim partea bună sau partea rea. Uh, Uh, Domeniul de aplicare mi se pare corect. Trei țări nu sunt vizate, chiar dacă Luxemburgul este vizat uh, pentru transporturile transfrontaliere, deci numai două țări nu sunt vizate deloc. În ceea ce privește transporturile locale, bineînțeles, putem uh, îmbunătăți drepturile pasagerilor și în acestea, dar nu trebuie să criticăm neapărat faptul că s-au exclus aceste transporturi locale din text, pentru că nu trebuie să uităm și competențele autorităților de la nivel uh, local și regional. PP-ul va sprijini acest compromis. Um, de, pentru noi e vorba de un pachet cu drepturile pasagerilor în alte domenii și sperăm că pe viitor vom avea o versiune consolidată pentru toate tipurile de transport, pentru ca Mm, pentru a avea drepturi pentru cetățeni, um, deci în favoarea cetățenilor și nu doar în favoarea avocaților și oamenilor legii domeniul de aplicare nu este întotdeauna suficient de clar pentru cetățeni, pentru pasageri. Oricum, vă mulțumesc pentru cooperare și sperăm că în plenară uh, și că rezultatul votului în plenară va fi un, un um, mare majoritate în favoarea acestui text. Are cuvântul acum domnul Brian Simpson în numele socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu în numele grupului parlamentar domnului Cancian pentru munca sa foarte grea pe marginea unui uh, raport cât se poate de dificil și de complicat. Am două întrebări uh, care îmi sar în loc atunci când ne uităm la acest acord în special. Prima este una uh, de, la nivel ideal și în al doilea rând ne întrebăm dacă acesta ne ajută să mergem mai departe. Din punct de vedere parlamentar, este ideal sau nu? Pentru că, prin natura sa, prin faptul că este un compromis, sunt lucruri pe care Parlamentul a trebui, la care Parlamentul a trebuit să renunțe, mai ales în ceea ce privește domeniul de aplicabilitate, unde noi ne-am fi dorit să avem o distanță mai mică uh, la care să se aplice, de la care să se aplice regulamentul. Pe de altă parte, însă, acum avem uh, prevederi similare în ceea ce privește autobuzele și autocarele și transportul cu acestea, uh, similare cu cele din domeniul uh, transportului feroviar, aerian sau maritim. Uh, accesul uh, pasagerilor cu mobilitate redusă sau cu dizabilități care la călătorile cu autobuzul și autocarul um, sunt mai bine reglementate aici. Și noi solicităm ca personalul să fie uh, format astfel încât să ajute persoanele cu dizabilități și mobilitate reduse și să poată avea același acces la transportul public ca și noi ceilalți care suntem uh, apți din punct de vedere fizic. Există anumite derogări pentru statele membre de a amâna uh, implementarea cu 5 ani și sper că se va face uz de această prevedere. Însă acest acord este important astfel încât drepturile uh, tuturor uh, călătorilor să fie implementate. Și aș vrea ca și pe viitor să monitorizăm acest acord, acest raport și să, îl, uh, să ne asigurăm că este implementat cum trebuie. Însă am făcut un progres pe această direcție și sper că Parlamentul va susține acordul la care a adus domnul Cancian uh, cu Consiliul în conciliere. Mulțumesc, domnule, domnule Simpson. Și acum doamna Meisner are cuvântul din partea liberalilor. Intervenție fără microfon. Este o procedură cât se poate de care a fost foarte îndelungată și în sfârșit am ajuns uh, la final. Asta este vestea bună, pentru că Sigur, sunt și aspecte pozitive. Unul este, de exemplu, că în ceea ce privește drepturile de bază, drepturile fundamentale ale persoanelor cu dizabilități, acesta li se asigură dreptul la informare. Însă, despăgubirile pentru IMM-uri uh, este în prezent uh, într-o valoare rezonabilă. S-a ajuns ă, deci la un rezultat bun, pentru că s-ar fi putut ca în conciliere să nu ajungem la un acord. Dar în fine, acest ă, domeniu este acum reglementat. Însă există și părți negative. Aceasta nu este o soluție europeană, pentru că ne referim la mobilitatea uh, oamenilor, a bunurilor și a serviciilor. Și pentru acest domeniu nu avem o soluție europeană dacă trei uh, țări sunt exceptate și altele nu uh, adoptă toate prevederile. Drepturile uh, sunt reglementate numai în ceea ce privește uh, transportul pe distanțe lungi și în ceea ce privește forța majoră, um, din nou apar excepții, pentru că în cazul uh, norului de cenușă, uh, pasagerii au fost despăgubiți, însă în cazul transportului cu autocarul sau pe distanțe scurte, pasagerii nu ar fi despăgubiți în cazul forței majore. Deci aici apar uh, aspecte negative. Însă, după cum spuneam, există aspecte pozitive și negative și vom vota în consecință și astăzi. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Lichtenberger din partea verzilor. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În ciuda semnării convenției corespunzătoare, în acest dosar, drepturile pentru persoane cu uh, dizabilități și mobilitate redusă nu au fost luate suficient în considerare. Vreau să spun acest lucru încă de la început, pentru că mi se pare deficitul cel mai puternic din acest acord, și anume, întotdeauna vorbim despre anumite constrângeri, anumite limitări care uh, sunt formulate prin dacă este posibil. Uh, acest dacă este posibil duce de cele mai multe ori la situația că nu va fi posibil pentru persoanele cu dizabilități și mobilitate redusă. Și în felul acesta ei nu vor putea beneficia de acest acord în totalitate. Am fost dezamăgită că nu s-a găsit uh, un acord în ceea ce privește formatul în care să fie puse la dispoziție informațiile. Și acest punct a fost uh, formulat mai slab. Deci, persoanele cu mobilitate redusă nu vor putea ști de unde să, unde să solicite asistență. Există și alte minusuri uh, în, uh, la care s-a ajuns uh, Vreau să-i mulțumesc domnului Francian pentru modul în care s-a implicat în negocieri și, într-adevăr, a dorit să obțină ceva foarte bun. Însă, esența și uh, rezistența Consiliului a fost foarte mare și, practic, a reprezentat un element care a blocat negocierile într-o oarecare măsură. Uh, sigur, s-a vorbit deja de spre cei 250 de kilometri, mi-e teamă că la călătoriile mai mari se va ajunge la o fragmentare, se va spune că o linie de 500 de kilometri se împarte în 250 și 250, astfel încât să nu existe pericolul să se apeleze la drepturile pasagerilor și, sigur, atunci când se va implementa această legislație, trebuie să se țină cont de acest aspect. Pozitiv um, este faptul că s-a introdus uh, un punct de mediere, principiul există, însă trebuie îmbunătățit și alt aspect pozitiv este această formare a personalului în vederea ajutării persoanelor cu dizabilități și mobilitate redusă. Dar pe lângă aceste aspecte nu pot spune că avem o capodoperă legislativă. Mulțumesc, doamna Lichtenberger, uh, domnul Zile din partea ECR kungs, es arī gribētu pievienoties visiem šiem pateicības vārdiem. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mă alătur tuturor celor care au adresat felicitări. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în găsirea acestui compromis și, în mod special, aș dori să mulțumesc domnului raportor, pentru că uh, a reușit în numele Parlamentului să găsească abordarea cea mai bună pentru a obține un compromis. Prin acest document legislativ avem uh, reguli în ceea ce privește drepturile călătorilor, pasagerilor, indiferent de modul de transport. Și, uh, bineînțeles, nivelul de protecție este diferit, nivelul de compensare în cazul în care există întârzieri, în cazul în care există anulări ale unor călătorii. Aici există diferențe și poate că acest lucru va reprezenta o confuzie pentru uh, călători, însă documentul merge în direcția potrivită, tocmai pentru a ne asigura că acești pasageri sunt în mod corect protejați s-au introdus anumite clauze pentru transportul cu autobuzul și autocarul, care demonstrează că uh, acest subiect de discuție a fost unul destul de complicat. Apoi, în ceea ce privește persoanele cu mobilitate redusă sau persoanele cu handicap, acestea sunt protejate prin acest document legislativ. Um, ce se va întâmpla în cazul în care distanța este mai mică decât 250 de kilometri. Uh, oricum, voi susține ideile care au fost uh, exprimate aici referitor la formarea personalului față de astfel de persoane cu mobilitate redusă. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, domnul Kohlicek, din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Drepturile pasagerilor în toate tipurile de transport au fost discutate deja aici în Parlament de mai multe ori. Trebuie să recunosc că identifică anumite probleme care riscă să apară, de exemplu, asigurările. În acest sector vor deveni interesante pentru uh, multe instituții financiare și uh, creșterea prețului asigurărilor va duce la creșterea prețurilor uh, biletelor. Această conciliere a fost diferită de cele precedente. Doresc uh, să mulțumesc doamnei uh, Rodi Crața, vicepreședinte uh, și președinte al delegației, domnului Simpson din partea Comisiei pentru Transport și Turism și domnului Cancian, raportor, care a ajuns la acest compromis rezonabil. Mm, se definește mai întâi transportul pentru distanțele peste 250 de kilometri, dar și pasagerii care călătoresc doresc doar o parte din această distanță sunt acoperiți. De asemenea, se apără drepturilor persoanelor cu um, mobilitate redusă, se prevede asistență în caz de accidente, și în cazul în care scaunele eh, eh, cu rotile sunt eh, când scaunele rulante sunt distruse, se prevede o compensare. Pasagerii, uh, faptul că se prevede informarea pasagerilor este de asemenea o îmbunătățire a situației. În fine, faptul că perioada de tranziție a fost uh, scurtată la patru ani este un lucru bun, dar nu este la fel de bun faptul că această perioadă poate fi prelungită cu încă patru ani. În fine, mă bucur de faptul că textul se aplică și pasagerilor care călătoresc doar o parte din distanță. În ceea ce privește limitele, nu se ține cont uh, de inflație și uh, de uh, rata de schimb al monedei euro. Dar, în general, textul este un pas înainte um, pentru că trebuie să îmbunătățim drepturile pasagerilor în toate tipurile de transport și acesta este un pas înainte pozitiv. Grupul nostru sprijină rezultatul. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Imbrasas din partea conservatorilor. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, sunt încântat de faptul că după dezbatere și negociere atât de lungi, iată că avem un text în fața ochilor care poate fi considerat ca fiind un compromis foarte echilibrat uh, drepturile călătorilor și pasagerilor uh, sunt garantate și în același timp nu există povești suplimentare pentru IMM-urile care se ocupă de sectorul transporturilor ținem seama de uh, rezultatele grupului de lucru în domeniul uh, transportului și se garantează un nivel înalt de protecție pentru pasageri, comparabil cu acela votat pentru alte moduri de transport. Și astfel, Uh, garantăm uh, drepturi echivalente pentru toate uh, modurile de, pentru pasageri, pentru toate modurile de transport. Există un sistem de compensații și despăgubiri în caz de accident, în caz de deces, în caz de întârzieri, în caz de vătămare corporală. Uh, în momentul în care, spre exemplu, bagajele au fost pierdute, pasagerii au dreptul să beneficieze de asistență în momentul în care au nevoi practice imediate, spre exemplu, hrană, haine, uh, o altă posibilitate de transport, asistență în general. Dacă acea călătorie este întârziată cu peste o oră și jumătate sau este anulată, atunci pasagerul are dreptul la o compensare care poate merge până la 50% din prețul biletului. Regulamentul de asemenea asemenea, prevede asistență pentru persoanele cu mobilitate redusă, persoanele cu handicap. Iată, este un compromis foarte bun. Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum domnul Obermeier. Mulțumesc, doamna președinte. Este foarte important să lucrăm pe acest domeniu și câteva puncte ale propunerii sunt uh, puțin exagerate. Călătorii au dreptul la până la, la despăgurbirea cu două nopți hoteliere dacă întârzierea este foarte mare. Însă sunt anumite aspecte pe care transportatorii nu pot să, îi, să le influențeze. De exemplu, atunci când vorbim despre forță majoră sau despre uh, condiții meteorologice uh, dificile, uh, aici apar anumite probleme și în ceea ce privește drepturile pasagerilor în, pe, cu trenul și uh, aici apar niște minusuri uh, ca și în ceea ce privește reglementările în domeniul călătorilor cu autobuzul și autocarul. Pentru că există anumite transporturi care sunt uh, transfrontaliere și se înregistrează uh, anumite întârzieri și trebuie stabilit uh, cum se vor reglementa lucrurile în aceste cazuri. Mulțumesc! Acum trecem la vorbitorii individuali. În primul rând, uh, domnul Koch, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Salut rezultatul acestui, uh, acestei proceduri de conciliere. Odată cu implementarea regulamentului, vom reuși ca și în domeniul călătorilor cu autobuzul și autocarul să se atingă aceleași standarde ca și în celelalte domenii de transport. Uh, este bine că ne-am concentrat și asupra persoanelor cu mobilitate redusă și dizabilități, pentru că s-a ajuns la un acord bun pe această direcție. În al doilea rând, uh, se oferă o protecție mai mare decât până acum și, în al treilea rând, uh, um, sectorul care, în care sunt implicate mai mult IMM-urile va avea de câștigat solicitările exagerate ale transportatorilor nu vor mai putea exista și, uh, și alte probleme au fost exceptate din uh, domeniul de aplicabilitate al acestui regulament. Este important ca și persoanele cu dizabilități și uh, cele cu mobilitate redusă să beneficieze de servicii de calitate. Ele pot avea um, pot beneficia de asistență medicală și costurile trebuie să fie rambursate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul... Domnul... Doamna Sarachiani, pentru două minute. Ringrazio. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și eu domnului Cancean pentru toată implicarea sa pentru a obține acest compromis dificil și pasagerii transporturilor cu autocarul pot să se bucure de drepturi similare uh, cu cele ale alt, pasagerilor altor tipuri de transporturi. Pentru servicii naționale și transfrontaliere, dacă distanța parcursă este de peste 250 de kilometri, uh, dar uh, se apără și drepturile pasagerilor care folosesc și servicii regulate pe distanțe mai scurte, mai ales uh, pentru persoanele uh, cu handicapuri, cu mobilitate scăzută, cărora li se prevede accesul la anumite tipuri de transporturi și compensări în, cadrul, în cazul uh, în care sunt pierdute sau stricate scaunele cu rotile. De asemenea, există um, compensări în caz de deces în accidente sau în cazul pierderii sau uh, în cazul pierderii bagajelor. Se rambursează prețul uh, biletului în cazul în care se anulează cursa, uh, este, uh, se registrează o întârziere de peste două ore sau se registrează overbooking. Um, trebuie însă să se ofere pasagerilor și informații în legătură cu intermodalitate cu alte tipuri de transporturi. Mă bucur de faptul că s-au prevăzut drepturi pentru persoane cu handicap și mobilitate scăzută pentru a le garanta cât mai multă asistență. Și deci există posibilitatea pentru aceștia să călătorească cu un acompaniator fără costuri suplimentare. Are cuvântul acum doamna Bilbao. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului Cancian, care a Uh, făcut eforturi mari pentru a ajunge la încheierea acestui acord ca urmare a unor uh, negocieri complicate. Și iată că avem acum acest document. Noi uh, garantăm drepturile pasagerilor în caz de accident, uh, drepturile pasagerilor în cazul în care uh, cursa este întârziată sau anulată, se recunosc drepturile de bază ale pasagerilor dincolo de distanța parcursă și se amintește și drepturile persoanelor cu uh, handicap sau persoane cu mobilitate redusă. Însă, definirea Uh, ariei de acoperire pentru uh, distanțele sub 250 de km rămână în afara uh, acestui document, cel puțin pentru trei țări, iar din punctul nostru de vedere acest lucru nu este suficient. Deși există progrese față de versiunea inițială, rezultatul nu este încă suficient. De aceea grupul nostru se va abține. Mulțumesc și acum domnul Cerneschi. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi, Parlamentul European transmite un semnal foarte pozitiv tuturor pasagerilor și tuturor contribuabililor de altfel, deci alegătorilor noștri, tuturor celor care folosesc um, serviciile de transport uh, cu autocarul, inclusiv persoanelor cu mobilitate redusă, persoanelor cu handicap decizii concrete ca acestea uh, sunt cele pe care trebuie să le luăm pentru că sunt în interesul celor care ne plătesc salariile. Unii spun că uh, acesta nu este cel mai bun text legislativ pe care l-am uh, adoptat vreodată. Sunt de acord, dar este un pas în direcția cea bună și astfel dă Uniunii Europene față umană um, și uh, demonstrează că Uniunea Europeană este uh, interesată de problemele oamenilor de rând. Doresc să mulțumesc domnului raportor Cancian pentru tot ceea ce a făcut. Doamna Rosbach acum. Tak, Mulțumesc, domnule președinte. Pasagerii pe distanțe lungi cu autocarul trebuie să beneficieze de aceleași drepturi ca și pasagerii care merg cu trenul sau cu avionul în ceea ce privește anularea, întârzierile și alte astfel de lucruri. Și acest lucru este foarte bun, însă trebuie să fac niște remarci critice. Călătorii care au o mobilitate scăzută sau uh, cei cu dizabilități um, și aceștia trebuie să beneficieze de anumite drepturi și anumite autocare nu pot fi folosite de persoanele cu dizabilități. Multe dintre ele nu pot fi uh, reorganizate astfel încât să beneficieze de asemenea atașamente pentru persoanele cu mobilitate redusă sau cu dizabilități. Călătorile pe uh, distanță lungă uh, de multe ori uh, sunt tratate ca reprezentând un element de competitivitate față de uh, transportul cu trenul. Um, însă, întreprinderile sunt uh, constrânse, sunt limitate în uh, spațiul lor de mișcare prin aceste prevederi. Mulțumesc, domnul Bach, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să îi felicit pe toți cei care au participat la realizarea acestui raport, mai ales pe domnul Cancian, pentru eforturile sale și pentru faptul că s-a ajuns la un compromis în ceea ce privește acest dosar dificil. Au uh, fost uh, enumerate deja succesele, însă au existat și anumite uh, aspecte care m-au dezamăgit și acestea au fost prezentate deja. Cu acest compromis s-au echilibrat drepturile în domeniul transporturilor, însă trebuie să mai facem un pas suplimentar și anume să existe un program cadru eficient și echilibrat pentru toți pasagerii în toate domeniile transporturilor. Pentru că numai în felul acesta credibilitatea Uniunii Europene va uh, rămâne uh, valabilă în rândurile cetățenilor trebuie să se respecte toate tipurile de transport și standardele din aceste domenii, pentru că nu se poate ca drepturile pasagerilor cu avionul să fie altele decât cele pentru cei care călătoresc cu trenul. De aceea trebuie realizat un program cadru care să pornească nu de la cele mai slabe uh, standarde, ci de la cele mai înalte. Trebuie să nu uităm că obiectivele ambițioase sunt cele mai bune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul El Cadrui, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, dragi colegi, și o să, bineînțeles că mai întâi îmi doresc să mulțumesc raportorului, domnul Cancean, și raportorilor din umbră, domnul Simpson, spre exemplu, tuturor celor care ne-au permis să ajungem la un astfel de rezultat. Și aș dori să mulțumesc și președinției belgiene. Și dacă îmi permiteți, aș începe totuși cu o mică critică vis-a-vis -vis de Consiliu. Îmi pare rău de faptul că uh, aria de aplicare nu va fi valabilă decât uh, la distanțe de peste 250 de kilometri. Ar fi fost mai logic, la nivel european, ca toate serviciile de transport transfrontaliere să fie incluse în prezentul regulament. Această limită de 250 de km nu obținea întotdeauna sprijin din partea statelor membre. Iar uh, în ceea ce privește acest dosar, a fost foarte greu să se găsească o majoritate de state membre care să meargă în favoarea uh, drepturilor uh, pasagerilor. Acest lucru ne poate neliniști. Însă, acest regulament ne permite să încheiem astfel runda de uh, negocieri și discuții pe marginea uh, drepturilor pasagerilor. Iar Comisia și Consiliul au spus că vom acumula experiență în domeniu și a, uh, toate aceste reglementări vor trebui să fie aplicate concret pe teren. În ceea ce privește persoanele cu mobilitate redusă, uh, regulamentul va reprezenta un progres pentru că uh, nu li se va mai putea uh, refuza accesul la astfel de moduri de transport. S-au prevăzut, ca și în alte cazuri, anumite despăgubiri în cazul în care există întârzieri importante și s au prevăzut de asemenea și asistență pentru pasageri. Deci, susținem acest compromis uh, fără să fim prea entuziasmați, într-adevăr, pentru că nu va intra în, vi- în vigoare decât peste 2 ani de zile, însă acest compromis merge în direcția potrivită și ne reușește să găsească un echilibru între poziția Consiliului și obiectivele noastre ambițioase. Mulțumesc, domnul Savis- doamna Savisar. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule raportor, estonienii spun că dacă uh, pierdem multă vreme pentru a face ceva, măcar rezultatul să fie bun. Din păcate, nu putem spune acest lucru și în ceea ce privește directiva privind drepturile, pas- drepturile pasagerilor cu autocarul uh, negocierile au durat mult și de-a lungul acestui proces ne-am îndepărtat mult de principiile de la început ale Parlamentului European. Bineînțeles, ne bucurăm de faptul că acum se asigură drepturile de bază, dar distanța de 250 de kilometri uh, Uh, exclude uh, de facto trei țări. Și pe lângă aceste trei țări complet excluse, pat, alte patru țări vor uh, um, putea foarte puțin, fi foarte puțin vizate pentru că puține itinerarii sunt, au această distanță. Nu putem să acceptăm nici perioada de derogare de maxim 8 ani. Guvernul estonian uh, sprijina uh, sprijinea aceste condiții și cerea chiar uh, o distanță mai lungă ca minimă vizată. Ne putem întreba, deci, dacă dorim să sprijinim pasagerii sau furnizorii de servicii. Eu sunt, uh, doresc să sprijin uh, pasagerii și de aceea nu înțeleg de ce o parte de Europa este complet exclusă din domeniul de aplicare a acestei directive. Doresc să vă aduc aminte, spune doamna președinte, că nu mai avem mult timp la dispoziție. Are cuvântul acum domnul Bradburn. Mulțumesc, domnilor și domnilor. Eu sprijin principiul drepturilor pasagerilor și cred că ar trebui ca standardele serviciilor să fie tot mai bune. Însă trebuie să ținem cont și de proporții și de uh, acest raport al proporționalității, să vedem ceea ce avem. Trebuie să comparăm beneficiile reale cu costurile din sector. Uh, trebuie să acceptăm că drepturile pasagerilor sunt diferite de la un tip de transport la altul, pentru că transportul cu vaporul nu este același lucru cu transportul cu uh, autobuzul. De asemenea, IMM-urile trebuie luate în considerare. Cred că toată lumea de aici știe cât de importante sunt serviciile profitabile pentru, uh, cu autocarul pentru uh, comunitățile locale. Nu este corect ca companiile locale de mici dimensiuni care oferă servicii locale să poarte o anumită povară pe care ceilalți nu o vor purta. Și sigur, eu susțin acest compromis pornind de la principiul care stă la baza lui. Mulțumesc, domnul Higgins, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Acest document a fost în discuție de, timp de aproape trei ani de zile și opoziția venea mai mult din partea Consiliului. Uh, bineînțeles că trebuie să protejăm drepturile pasagerilor, mai ales cei cu handicap și mobilitate redusă. Și așa cum spunea și domnul Bradburn, uh, dacă acest regulament va fi introdus, vor exista consecințe serioase pentru IMM-uri care se ocupă de transport și procesul de conciliere a fost unul vital. Compromisul care a fost obținut reprezintă un echilibru între poziția Parlamentului pe de o parte și interesele uh, prestatarilor de servicii de transporturi pe de altă parte. Drepturile uh, pasagerilor care călătoresc cu avionul, care călătoresc cu vaporul sau cu uh, autobuzul se află deci reunite într-un singur pachet. Nu știu dacă acest lucru este cu adevărat realizabil și fezabil Aș uh, dori să mă adresez președintelui Comisiei pentru Transporturi, domnul Simpson. Doresc să-i mulțumesc pentru munca sa, doresc să mulțumesc și raportorului, domnului Cancian și domnului Matias Groș, pentru munca depusă, pentru că astfel avem o poziție echilibrată care este în interesul cetățenilor europeni. Mulțumesc, care cuvântul domnul Vlasa. Cu un minut. Stimată doamnă președinte, doamnelor și domnilor, în trecut, Parlamentul și Consiliul au adoptat prevederi pentru apărarea drepturilor pasagerilor cu trenul. E normal să facem același lucru și pentru pasagerii în cazul transportului cu autobuzul sau autocarul. Mulți uh, europeni preferă să călătorească individual, în ciuda faptului că uh, calitatea transportului în comun uh, e în creștere. Trebuie să definim standardele de bază în transporturile transfrontaliere, trebuie să apărăm grupurile vulnerabile, să ne asigurăm că drepturile acestora sunt respectate. Nu ar fi bine însă să impunem aceste condiții companiilor mici locale pe distanțe scurte sau să impunem reglementări excesive care să reprezinte o povară pentru um, companiile de transport care ar duce la creșterea prețurilor transporturilor. Ca fost primar într-un oraș, trebuie să vă spun că mă bucur că transportul local cu autobuzul nu este uh, inclus în acest uh, regulament uh, și deci nu va fi prea reglementat. Mulțumesc, uh, domnul Itala. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au participat la realizarea acestui compromis. Sigur, în mod special doresc să îi mulțumesc domnului raportor și domnului Simpson. Compromisul este un pas important înainte pentru cetățeni. este foarte important ca cetățenii să știe exact care sunt drepturile lor și de ce pot beneficia și care sunt drepturile care îi protejează. Această limită de 250 de km reprezintă un compromis care nu a putut fi obținut uh, într-o altă formă. Însă este și punctul cel mai slab conținut uh, de acest raport. Pe de altă parte, este foarte important ca drepturile persoanelor cu dizabilități și mobilitate redusă să fie protejate. Acesta este un pas important pozitiv conținut de acest raport. Din perspectiva cetățenilor, am reușit să facem tot ceea ce puteam. Domnul Kelly, mulțumesc, doamna președinte. Cred că acest regulament uh, este unul bun și salut mai ales prevederile legate de protecția pasagerilor cu uh, mobilitate redusă. Însă, așa cum au spus și oratorii precedenți, această limită de 3, 250 de kilometri nu este una prea bună și într-o, într-o Uniune Europeană cu 27 de state membre, poate că am fi, fi trebuit să existe mai multă flexibilitate, în așa fel încât toate țările să poată fi incluse în uh, acest regulament. Uh, Știm că întreprinderile de transport cu autobuzul sunt de obicei întreprinderi mici și mijlocii, așa cum este cazul și în, în regiunea mea, în Dublin. Și prevederile acestui regulament pot să ducă la o creștere a costurilor pentru aceste IMM-uri. Și dacă vor crește costurile, se vor pierde locuri de muncă și deci toate aceste facilități și uh, avantaje pentru consumatori, pentru clienți, pasageri, vor fi și ele pierdute. Mulțumesc, iată că ajungem acum la procedura catch de aia. Avem un număr important de cereri și voi accepta doar primii cinci care au cerut să ia cuvântul. Mai întâi domnul Coza. Üdvözlöm a utazó Mulțumesc, doamna președinte. Uh, această inițiativă este una foarte bună în ceea ce privește drepturile pasagerilor care călătoresc cu autocarul și autobuzul și astfel europenii care vor au o formă de handicap vor putea utiliza mai ușor aceste moduri de transport. Acest compromis a fost obținut după un proces îndelungat de negocieri și Parlamentul European și domnul Cancean au fost întotdeauna lideri în ceea ce privește uh, protecția drepturilor persoanelor cu handicap. Din păcate, Consiliul în acest context a dat dovadă de o lipsă de flexibilitate și uh, îmi pare foarte rău de faptul că la Consiliu nu a, s-a reușit să se înțeleagă foarte bine toate aceste argumente. Populația europeană îmbătrânește și cu siguranță că numărul de persoane în vârstă va, va fi din ce în ce mai mare pe viitor. Va crește și numărul de persoane cu uh, mobilitate redusă pe viitor. De aceea trebuie să ținem seama de toți cetățenii europeni în momentul în care abordăm o astfel de problemă. Cu toții, toți acești cetățeni vor avea nevoie de asistență. Iar în final aș dori să subliniez faptul că aici nu e vorba de o muncă încheiată. Avem patru moduri de transport pentru care avem un astfel de regulament. Însă acum avem nevoie de un pachet comun pentru drepturile pasagerilor, un fel de carta drepturilor pasagerilor care să contribuie la uh, desăvârșirea catalogului de drepturi de bază pentru pasageri. Mulțumesc, doamna Senelov. Mulțumesc, stimată doamnă comisar, dragi colegi. Parlamentul European va vota acest text de compromis foarte important care um, va fi un pas înainte pentru drepturile pasagerilor în transporturile cu autobuzul și autocaluri. Este important ca pe lângă compensări pentru întârzieri sau anulări sau pentru accidente, uh, faptul că se dă atenție uh, persoanelor cu handicapuri sau mobilitate redusă. Este foarte importantă prevederea serviciilor de asistență care au fost discutate în procedura de consiliere. Aceste drepturi sunt foarte importante pentru persoanele cu handicap și mobilitate redusă. Nu este ușor, n-a fost ușor să se atingă, să ajungă la acest compromis, de aceea doresc să felicit pe toți cei implicați în negocieri. Astfel, prin adoptarea acestui raport, ne vom asigura că drepturile pasagerilor în toate tipurile de transport vor fi apărate. Nu este un acord perfect, dar este un pas înainte. Mulțumesc, doamna Ris. Mulțumesc, doamna președinte. Împreună cu liberalii ne vom abține la votul din acest, de la prânz în ceea ce privește regulamentul acesta referitor la drepturile pasagerilor care călătoresc autobuzul și autocarul. După călătorii cu, după drepturile uh, celor care călătoresc cu avionul, cu trenul și cu vaporul, iată că avem acum un regulament care nu este tot atât de ambițios. E nevoie de peste 250 de kilometri de călătorie pentru a fi uh, protejat de un astfel de regulament. Dacă mergeți cu avionul între Bruxelles și Amsterdam, sunteți protejat. Dacă mergeți cu autocarul, nu sunteți protejat. Și vedem că de multe ori pasagerii cei mai defavorizați utilizează călătoriile, uh, transportul cu autocarul și autobuzul. Vedem că se merge din derogare în derogare și ajungem în 2011, de da, în momentul în care vor uh, fi acordate uh, despăgubiri în cazul în care există anulări, întârzieri și așa mai departe, uh, asistența pentru persoanele cu handicap. Deci vedem că, în fapt, acest regulament nu se va aplica tuturor și nu se va aplica imediat. Mulțumesc, care cuvântul domnul Kremer. Este foarte frumos că acum avem drepturile pasagerilor pentru toate tipurile de transport, însă nici aceste drepturi nu pot să ne păcălească că uh, transportul cu trenul, care este prietenos cu mediul, este dezavantajat, pentru că aici se plătesc niște taxe foarte mari pentru fiecare kilometru parcurs, însă în domeniul transportului cu autobuzul nu se plătește așa ceva. Iată, un avantaj pentru autobuze. Și există și alte autobuze, alte avantaje pentru autobuze și autocare în defavoarea uh, transportului cu trenul. Uh, în domeniul transportului cu trenul, după o oră de întârziere se plătesc deja despăgubiri, în domeniul transportului cu autocarul abia după două ore. Avem nevoie de o abordare integrată, avem nevoie de drepturile pasagerilor pentru toate tipurile de transport, însă avem nevoie și de condiții cadru corecte. Nu se poate ca unii să fie despăgubiți pentru 3 sau 5 ore de întârziere și alții după o oră de întârziere. Trebuie să se mai facă progrese pe această direcție. Acesta nu a fost un compromis bun din această perspectivă mai ales că vorbim și despre această limită de 250 de kilometri. De ce trenul care este atât de prietenos cu mediul este dezavantajat în permanență? Nu pot să înțeleg acest lucru. Domnul Pașca. Mulțumesc, domnul președinte. După negocieri complicate în procedura de conciliere, am reușit să ajungem la un acord în legătură cu drepturile pasagerilor în transportul cu autobuzul și autocarul. Faptul că aceste prevederi se aplică transporturilor de peste 250 de kilometri reprezintă o pas înainte în drepturile pasagerilor. De asemenea, se preved compensări uh, dacă există întârzieri sau anulări, uh, pentru că în acest caz uh, Um, transportorul trebuie să ramburseze întregul bilet sau jumătate din prețul acestuia. Uh, excepția este reprezentată de uh, derogările de la orar uh, și faptul că statele membre pot să obțină derogări de 4 plus 4 ani. Mi se pare prea mult. Mulțumesc! Vă mulțumim. Domnul comisar are acum cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, și doresc să mulțumesc tuturor deputaților pentru comentarii atât de pozitive. Iată că acum ne vom confrunta cu o altă provocare și anume implementarea, uh, în așa fel încât această legislație să garanteze drepturile pasagerilor uh, în întregime. Bineînțeles, ne așteaptă un drum lung, tocmai pentru a implementa concret această legislație, însă, după părerea mea, compromisul la care s-a ajuns este va fi cu siguranță adoptat uh, și va reprezenta o, o ușă deschisă pentru viitor, pentru că introduce principii importante și definește lucrurile în ceea ce privește transportul cu autobuzul și autocarul. Definește principiile de bază și drepturile de bază ale pasagerilor Uh, și trebuie să fie implementat. Reprezintă, deci, după cum spuneam, un, punct, un pas înainte după negocieri atât de lungi. Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc și acum din partea Consiliului, doamna Ghiure. Mulțumesc. Stimată Stimați domnule președinte, stimați colegi, două observații doresc să fac și vreau să reacționez la ceea ce am auzit, pentru că a fost o dezbatere interesantă și o temă interesantă. Care au fost dificultățile, care au fost punctele problematice pe care am reușit să le depășim? Domnul comisar și experții uh, s-au confruntat cu următoarele domenii. Nu cred că acesta este cel mai bun regulament de pe lume. Uh, în ceea ce privește drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul. Și, de asemenea, nu cred că cred că trebuie să ne întrebăm dacă prin acesta se îmbunătățește situația. Trebuie să ne întrebăm dacă odată cu implementarea acestui uh, regulament situația pasagerilor se îmbunătățește. Iar răspunsul este cât se poate declar. Da, se îmbunătățește. Drepturile pasagerilor vor fi astfel suplimentate, chiar dacă aceste drepturi nu sunt formulate în cea mai uh, bună exprimare. Însă este vorba despre un compromis și anume că în ceea ce privește probleme dificile am reușit să atingem un consens. Și uh, am uh, simțit uh, această părere și în ceea ce privește și din contribuțiile dumneavoastră. Bun, acum haideți să vedem care sunt pragurile, limitele care au fost stabilite. Um, este posibil oare să garantăm în plus uh, aceste drepturi și trebuie să ne întrebăm și dacă activitatea IMM-urilor este periclitată într-o oarecare măsură sau nu. Este important ca pasagerii să beneficieze de mai multe drepturi, însă transportatorii nu trebuie să aibă nici ei de suferit cei care au vorbit despre pasagerii cu dizabilități și mobilitate redusă, eu îi înțeleg pe toți, însă cred că am făcut și pe această direcție un pas înainte, un pas important. Cred că este o inițiativă bună în domeniul uh, și în ceea ce privește drepturile pasagerilor cu dizabilități și mobilitate redusă, pentru că acest regulament le întărește drepturile. Vreau să vă amintesc că președinția ungară se gândește și se concentrează asupra unei Uniuni Europene puternice în care cetățenii să beneficieze de mai multe drepturi și să se sprijine pe mai multe valori. Cetățeanul este în centrul atenției noastre și cred că acest regulament și dezbaterea pe marginea acestui proiect de regulament uh, deservește același obiectiv și anume ca cetățenii să primească mai multe drepturi în uh, Uniunea Europeană. De aceea vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru munca dumneavoastră și sper că vom putea vota astăzi fără probleme acest text legislativ. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului raportor, domnul Cancian. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul și eu să închei dezbaterea spunând că, într-adevăr, nu este cel mai bun regulament uh, posibil, dar acesta era singurul rezultat la care se putea ajunge, având în vedere poziția Consiliului. Este un domeniu cu adevărat important, pentru că fie pentru transporturi, fie pentru turism, care sunt uh, obiectul de activitate al Comisiei TRAN, este strategic să se găsească o poziție de echilibru și pentru această modalitate de transport. Echilibru care trebuie să garanteze atât interesele, drepturile întreprinderilor mici și mijlocii și în ultima vreme s-a vorbit mult despre ele și pe de altă parte se permite Uh, protejarea drepturilor persoanelor cu mobilitate scăzută, cu uh, handicapuri, persoane uh, în vârstă și așa mai departe. Deci e vorba um, de protejarea utilizatorilor celor mai vulnerabili. Iată echilibrul pe care am încercat să îl atingem și sperăm că l-am atins grație contribuției tuturor. Revizuirea anunțată de domnul Calas sper că uh, Um, va avea ca rezultat obținerea unui regulament unic pentru toate tipurile de transport, pentru că piața unică în domeniul trans transporturilor uh, nu a fost un principiu acompaniat de texte legislative pentru a apăra drepturile pasagerilor. Deci, dincolo de acest regulament unic, sper că se va propune și un uh, organism unic pentru uh, plângeri și un bilete unice pentru toate tipurile de transport. Mulțumesc colegilor care s-au ocupat de acest uh, dosar, raportorilor din urmă și colegilor care au participat cu entuziasm la negocierile finale. Mulțumesc Comisiei Tran și secretariatului acesteia Consiliului și mai ales președinției belgiene și, în fine, doamnei ministru Gheri. Doresc să mulțumesc și Comisiei Europene, domnului comisar Caras și colaboratorilor săi pentru contribuția constructivă pe care și-a adus o întotdeauna și secretariatului um, pentru conciliere din Parlamentul European, care a dat dovadă de competență și profesionalitate, uh, uh, care sunt calități necesare pentru a lua decizii importante în interesul cetățenilor. Um, este un rezultat foarte bun obținut de Parlament. Mulțumesc! Vă mulțumim, dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc astăzi la ora 12.